să urez bun venit uh, doamnei Vian Dachel, colega noastră deputat uh, din Parlamentul irachian. Nimeni nu o să uite discursul său mișcător pe care l-a pronunțat uh, în august anul trecut în aula Parlamentului irachian, în care cerea intervenția pentru eliberarea femeilor din comunitatea Yazidi capturate de teroriștii din statul islamic. Doamna Dachel este uh, împreună cu o delegație de compatrioți uh, irakieni din comunitatea Yazidi, victime ale ISIS. Doamna Diliar Saed Jaza, doamna Aesh Tata domnul Corset Otman Iusif. Aducem cu toții un omagiu aducem un omagiu curajului noastră și vă asigurăm de susținerea noastră completă în lupta voastră pentru dreptul poporului azidi să trăiască în demnitate și să-și practice liber uh, credința. Bun venit la Strasburg, bun venit în aula Parlamentului European, bun venit în aula democrației europene.